Allora iniziamo le dichiarazioni di voto. Cominciamo. Propun uh, să trecem uh, mai departe, așadar la explicațiile voturilor. O să începem cu raportul Revelini privind descărcarea pentru 2009 a Curții de Justiție și aș dori să-i dau cuvântul domnului Anan. Mulțumesc, doamna președinte un miliard aici, un miliard dincolo și în curând o să vorbim de bani reali. Sumele consacrate de Uniunea Europeană acestor salvări eh, depășesc sumele pentru salvare de la Guvernul Național. Regatul Unit a făcut până acum disponibile 7 miliarde de lire în Irlanda, acum încă unul, peste un miliard pentru Irlanda, acum pentru Portugalia. Asta depășește tot ce am făcut eh, economisiri în cheltuielile sociale și totul pentru o politică care în mod clar eșuează. Când s-a convenit salvarea Greciei, am convenit că e suficient pentru a pune capăt speculațiilor, că apoi uh, Grecia va lua împrumuturi uh, pe piață. Acum vedem că Grecia negociază deschis un, uh, o încetare de plăți. E clar că nu vom vedea banii înapoi. E clar de asemenea că încălcăm legea. Aceste salvări nu doar că nu sunt autorizate de tratate, sunt tocmai explicit uh, interzise și sunt dăunătoare și țărilor destinatari. Este o schemă de politică prin care guvernele încărdășie cu băncile, dau bani bancherilor și deținătorilor de titluri, așteptând ca rambursarea să fie făcută de contribuabilul de rând. Irlanda și Grecia trebuie acum să împrumute mai mult bani pentru a ajuta Portugalia, dar Irlanda și Portugalia trebuie să împrumute bani mai mulți ca să dea Greciei. Să-l citesc pe Kipling. E mai bine să spun că nu o să-i plătim nimănui oricât de mic ar fi costul, pentru că este un uh, joc perdant și națiunea care îl joacă e pierdută. Încheierea citatului dintr-un poem de Kipling. Mulțumim și acum domnul Fox. Uh, Madam President. Doamnă președinte, am votat astăzi descărcarea de buget pe 2009 și am votat acum când peste tot în Europa guvernele trebuie să adopte măsuri de austeritate, să reducă cheltuielile și să crească impozitele. Cu toate acestea, la nivelul Uniunii Europene, în fiecare an Comisia cere mai mulți bani. Și în fiecare an, Curtea de Conturi spune că aceste fonduri nu sunt cheltuite cu folos. Curtea de conturi spune că conturile pe 2009 sunt afectate de erori și de aceea mă bucur că conservatorii britanici și prietenii noștri din grupul conservatorilor europeni au votat împotriva descărcării de buget pentru aceste conturi. Uniunea Europeană trebuie să aibă mult mai mare grijă de banii contribuabililor. Vă mulțumesc. Grazie. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc, președinte. Când alegătorii mei m-au întrebat în legătură cu bugetul Uniunii Europene, am înțeles că ei au o uh, dificultate de a înțelege în aceste vremuri uh, grele de ce cheltuim atâția bani. De ce într-o perioadă în care guvernele noastre fac uh, economii, Eh, la nivel european eh, nu se întâmplă același lucru. De ce Uniunea Europeană cere mai mulți bani pentru bugetul său? și eh, inclusiv pentru perspectiva financiară. Și, pe de altă parte, de ce nu poate să folosească eficient banii de care dispune? Deci, noi trebuie să uh, nu uh, ispășim acum greșelile făcute timp de 50 de ani. De ce nu cheltuim mai înțelept banii contribuabililor? Uniunea Europeană trebuie să realizeze că trebuie să administrăm inteligent banii contribuabililor. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum, dacă este în sală domnul Batten, nu, se pare că nu este prezent în sală. În cazul acesta, trecem la raportul Itala privind descărcarea pentru domino uh, a bugetului Parlamentului European. Domnul Tacul are cuvântul. Parola all'onorevole Golnisch. Atunci, domnul Golniș. Am votat împotriva descărcării bugetare pentru acest Parlament. Nu atât din motive financiare, ci din motive politice, pentru că acest Parlament e orice mai puțin Parlament. Nu se vorbește aici. Nu avem posibilitatea să dezbatem chiar atunci când drepturi fundamentale a uneia dintre membri, membrii săi sunt în cauză. Dincolo de persoana mea, mi-e rușine pentru această instituție este înghițită de teoriile corectitudinii politice. Nu mai există schimburi de idei și adevărată libertate de exprimare. Este conformismul. Ne petrecem timpul să facem munca pe care o face mult mai bine o agenție tehnică de armonizare a standardelor și regulilor. Iar în rest, ca la ONU apărați drepturile de omului în Guatemala, în Indonezia, pretutine în lume unde nu aveți nicio competență, dar nu sunteți capabili să apărați drepturile unei dintre membrii dumneavoastră. Mi-e rușine pentru acest parlament. E un parlament uh, îngrozitor și respingător. Mulțumesc. Acum domnul Tacula. Arvoisa puhemies, Muutama sana tästä EUn budjetista ensinnäkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte despre bugetul Uniunii. În primul rând, este important să ne asigurăm că banii cheltuiți de către, uh, de către Uniunea Europeană sunt cheltuiți în mod deschis și transparent. Nu mai avem timp, toate statele europene trebuie să-și reducă bugetele și este important ca și noi să urmăm acest exemplu. Este important de asemenea ca transparența și deschiderea să devină principii cheie ale activităților noastre. Unde se doresc anumite reduceri, mie mi se pare că uh, serviciile culturale și premiile uh, cum ar fi premiul Lux, unde se economisesc câteva zeci de mii de euro, nu acestea sunt uh, locurile unde ar trebui să Uh, facem reducerile. Uh, pentru că industriile creative duc la creștere. Ar trebui să susținem acest aspect al Uniunii. Ar trebui să uh, reducem mai degrabă birocrația. În final, sper că reforma salarială a eurodeputaților va fi făcută la fel în toate statele membre. Pentru că ideea este ca toți eurodeputații să primească același salariu. Și acest lucru ar fi util și pentru statele membre din punct de vedere al politicii de impozitare. Vă mulțumesc. Acum trecem la raportul Moreira în legătură cu uh, uh, preferințele comerciale autonome de urgență pentru Pakistan și dau cuvântul domnului Roghe. Øh, Mulțumesc. Avem øh, de fapt, nu a avut loc votul final privind Pakistanul, dar este, din punctul meu de vedere, uh, rezonabil să susținem Pakistanul să traverseze această perioadă dificilă. 415 milioane de euro sunt uh, prevăzuți ca un ajutor um, din partea Uniunii Europene pentru o situație de urgență. Și uh, cred că ar trebui să înlăturăm taxele vamale pentru anumite produse de import, textile și piele uh, comerțul de fapt trebuie să fie promovat. Dar eu cred că este regretabil și nu este onest să spunem că dacă inițiativele noastre sunt productive, se dovedesc că vor avea succes, atunci vom reintroduce taxele vamale. Eu cred că această prevedere ar trebui să fie revizuită de către Parlament, de aceea este bine că am amânat votul. Mulțumesc. Domnul Morganti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am auzit despre vă, dar sunt împotriva raportului pentru că nu vreau să văd acest sector uh, să moară, sector care a ajutat zona din care provin foarte mult în ce privește textilele. Ce vedem acum e vorba de suprimarea taxelor vamale pentru produsele textile din Pakistan, după aceea o să fie India și alte state. Este rezultatul politicii comerciale a Uniunii Europene. Pakistanul a fost deja ajutat de Europa după inundații cu, de fapt, 500 de milioane de euro. Se spune că aceste ajutoare sunt acordate pentru a evita derive periculoase antidemocratice, dar nu în Pakistan se ascunda cel mai periculos terorist din uh, istorie, chiar nu știau autoritățile pakistaneze. Știți că au fost uh, inundații și la Veneția cu un impact negativ asupra întreprinderilor textile de acolo și riscăm că eforturile mm, de a putea să producem din nou vor fi uh, în van. Producătorii textili, mai ales cei mai mici, par să fie abandonați de Europa. Marii producători sunt cei care au ultimul cuvânt. Noi, în Liga Nordului, vom lupta până la capăt pentru a menține o resursă prețioasă a teritoriului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Acum urmează Domnul Murphy. Six months after the flood. Cu șase luni după inundațiile din Pakistan, eh, ONU vorbea despre eh, un dezastru umanitar de proporții. Eu am votat pentru acordarea acestor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan, pentru ca ace- aceste preferințe să nu fie doar o măsură de formă, ci pentru a putea ajuta Pakistanul. Însă trebuie să existe controlul democratic asupra acestor venituri prin sindicate uh, democratice pentru a ne asigura că banii vor ajunge acolo unde trebuie, la cei afectați de către aceste inundații. Uh, și mă îngrijorează uh, încercările guvernului de a nu mai lăsa sindicatele să se organizeze la nivel național. Vă mulțumesc. Mi se pare că doamna Muscardini nu este în sală, așadar trecem la raportul Schlitter în legătură cu dispozițiile tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe. Are cuvântul domnul Antonioții. Signor Presidente, Doamnă președinte, tratatul de la Lisabona vorbește despre investiții directe din străinătate în ce privește politica comercială uh, și um, Uniunea are uh, competențe exclusive în ce privește încheierea acordurilor bilaterale. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, statele membre au păstrat o serie întreagă de acorduri cu state uh, terțe în ce privește investițiile străine directe. Ei bine, uh, noi, dacă suntem de părere că în felul acesta se încalcă prevederile tratatului, um, nu putem fi de acord cu o parte din propunerile făcute de domnul Schlüter în raport noi trebuie să înlocuim acordurile aflate în vigoare pentru a crea o protecție pentru investitori, pentru a proteja drepturile lor printr-un climat de mai mare siguranță. Eu uh, cred că uh, ceea ce uh, merge în această direcție în proiect va fi sprijinit de mine. Mulțumesc! Doamnă președinte, am votat în favoarea acestui raport pentru că sunt convins că e necesar să se controleze investițiile europene în străinătate în perioade de criză și incertitudine economică. Cu intrarea în vigoare a noului tratat, competența referitoare la protecția investițiilor trece de la statele membre la Uniunea Europeană. Dorim cu toate acestea ca Comisia să prezinte în luna septembrie orientări strategice în acest sens. Trebuie să reglementăm această tranziție prin intermediul autorizării acordurilor bilaterale a investițiilor statelor membre care să fie menținute și statele membre trebuie să fie autorizate în anumite condiții să renegocieze acordurile în vigoare sau să le îmbunătățească și trebuie de asemenea să se lanseze negocieri pentru a încheia acorduri suplimentare. certitudinea juridică va rămâne relativă până când această tranziție de la regimul investițiilor va fi finalizată și până ce se vor stabili termene limită pentru acordurile bilaterale în domeniul investițiilor. Deja încheiată de statele membre, deci e nevoie de o perioadă de tranziție pentru această trecere, pentru a evita probleme juridice. Regulamentul uh, dă statelor membre competența acordurilor negociate. Deci Comisia trebuie să ne comunice rapid orientările în acest domeniu. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Trecem acum la explicațiile votului legate de raportul domnului Morera, acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei. Și o să dau cuvântul domnului Rodu. Astăzi am votat să trimitem un ajutor suplimentar de 46 de milioane de euro Georgiei ca asistență macrofinanciară. Însă există și condiții de transparență și uh, responsabilitate financiară. Este important că să știm că aceste ajutoare sunt și în interesul nostru. Georgia are o importanță geopolitică foarte mare Georgia a fost afectată în primul rând de războiul cu Rusia din august 2008 și de criza financiară globală uh, și mai suferă și de un embargo comer- comercial impus de Rusia. De aceea trebuie să uh, susținem acest regim care vrea să se apropie de vest și să impună reforme. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Bielan. Mulțumesc, doamnă președintă. Georgia este unul din statele de importanță strategică, mai ales pentru statele din partea de sud și de est a Uniunii Europene și uh, face parte din uh, obiectivele legate de parteneriatul uh, estic al Uniunii Europene. Are o politică uh, și o opțiune pro-euroatlantică Conflictul din 2008 a indicat ce important este să creăm garanții pentru ca acest stat să rămână în sfera europeană, iar uh, asistența macrofinanciară care a fost implementată începând cu 2009 rămâne un element cheie care să contribuie la siguranța națională și stabilitatea economică a acestei țări. Deci eu sunt de acord cu decizia Comisiei Europene pentru suplimentarea fondurilor pentru asistența uh, de microfinanțare. Uh, militare a Georgiei. Mulțumesc! Suspendăm ședința până la ora 15.